privește uh, proiectul de lege împotriva homosexualității. Domnul Cashman are cuvântul din partea raportorului. Thank, you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă rog dacă putem să trecem de la puncte procedurale și la problema discriminării. În momentul actual, un proiect de lege este uh, în Parlamentul din Uganda este vorba despre încălcările drepturilor omului. Această prevedere, acest proiect de lege introduce prevederi draconiene. Orice persoană uh, suspectată că ar fi homosexuală poate să riște via- închisoarea pe viață sau pedeapsa cu moartea. Părinții care nu își anunță un fiu sau o fică lesbiană sau homosexuală riscă amenzi și pedeapsa cu închisoarea. Orice asemenea activități homosexuale trebuie raportate autorităților în 24 de ori. Oricine găzduiește un, o persoană bănuită a fi homosexual riscă 6 ani sau 7 ani de închisoare. Oricine lucrează cu populația gay sau lesbiană, uh, un doctor, uh, uh, persoane care lucrează în domeniul societății civile, sunt și ei puși sub acuzare. Este vital ca în această dupămasă să îi apărăm pe cei uh, care nu se pot apăra singuri. De aceea salut declarația Comisarului pentru Dezvoltare, dez, declarațiile uh, guvernelor franceze și suedez și declarația președintelui Obama. Vă rog să acordăm acestui subiect importanța pe care o merită și să îi susținem pe cei din Uganda care în momentul de față nu sunt ascultați. Mulțumesc, domnule Cashman. Următorul vorbitor, tot din partea raportorilor, doamna Șacă. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor prezenți aici anul trecut, în septembrie, un membru al Parlamentului ugandez a introdus o așa numită lege antihomosexualitate. Această, acest proiect de lege criminalizează homosexualitatea cu pedepse care merg de la închisoare și până la pedepsa cu moartea. Asta nu s-ar aplica doar aș, anumitor presupuși criminali, ci și celor care nu denunță presupuse astfel de crime sau tuturor uh, apărătorilor drepturilor omului și uh, membrilor ONG-urilor din Uganda. Pre- ocuparea noastră este că uh, exprimarea liberă a sexualității ca drept al omului este violată și nu e vorba și de o valoare europeană, ci de una universală. De asemenea, respingem uh, în întregime ideea pedepsei cu moartea și uh, ne alăturăm comunității internaționale care este foarte uh, îngrijorată că multe ONG-uri vor trebui pur și simplu să-și anuleze toate activitățile și, din Uganda. Și ne alăturăm președintelui Obama și altor membri ai comunității internaționale care au cerut ca acest proiect de lege să nu fie aprobat și să se respingă orice lege care ar criminaliza homosexualitatea în Uganda. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Tanok, pentru un minut domnule președinte. Uganda este o țară creștină în care uh, valorile tradiționale prevalează. Homosexualitatea este ilegală în Uganda, la fel ca și în alte state africane. Bineînțeles că trebuie să nu încercăm să impunem propriile noastre valori asupra altora, pentru că acest lucru poate fi contraproductiv. Însă nu trebuie să ne temem să ne opunem acestei legi, pentru că este o lege draconică și care va dăuna uh, siguranței și libertății homosexualilor din Uganda și ar face ca Uganda să fie transformată într-un stat paria pe scena mondială. Uganda, într-un fel, poate fi văzută drept model pentru dezvoltarea africană. De ce uh, vrea Parlamentul ugandez să uh, se delimiteze de Uh, aceste bune sentimente ale restului lumii și să se asocieze unor state cum ar fi Iranul, care execută homosexuali. Poate îl putem convinge pe președintele ugandez să își exercite dreptul de veto. Mulțumesc, domnule Tenoc. Urmează tot din partea raportorilor doamna Ceac, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte unii dintre antevorbitorii mei au prezentat deja detaliile acestui proiect de lege care se găsește acum la Parlament în Uganda. Vă rog să îmi permiteți ca, pe scurt, să vă spun o poveste. Acum 4-5 ani, eu personal am fost la Kampala și într-una dintre seri m-am întâlnit cu uh, lesbiene, cu homosexuali, cu transgenderi într-o pizzerie unul dintre proprietarii uh, unui restaurant au permis acest lucru. Unul dintre miniștrii din guvern au uh, spus în această seară că pe viitor vor exista razii pentru a uh, vedea unde se întâlnesc homosexualii și lesbienele. Mie mi-a fost teamă în acea seară, la fel și celor cu care m-am întâlnit. Din fericire, în seara respectivă nu s-a întâmplat nimic, însă a fost începutul unei homofobii care a luat tot mai mare amploare această lege nu doar criminalizează homosexualitatea, ci dorește să introducă și pedepsa capitală. Doamnelor și domnilor, atât de multe, atât de mulți stați, uh, șefi de stat din Africa uh, au dorit să facă acest lucru, însă să spunem acum că homosexualitatea este ceva neafrican este pur și simplu greșit. Homosexualitatea a existat în toate timpurile, în toate culturile și pe toate continentele și va exista și în continuare, indiferent ce legi se adoptă. Mă bucur că am reușit să avem o rezoluție comună um, asupra căreia au căzut de acord toate grupurile parlamentare, pentru că este important să exprimăm acest lucru și este important să uh, îi ajutăm pe homosexualii din Uganda. Nu este bine să le reproșăm asemenea lucruri și să uh, facem legi xeno, uh, hom, hom, homo, dăunătoare homosexualilor. Demnitatea trebuie să-și o păstreze cu toții și ea trebuie apărată de toată lumea. Sper în aceeași măsură că rezoluția în forma în care o avem în fața noastră va fi adoptată cu totul, pentru că este important ca organizațiile care se implică pentru drepturile acestor persoane să fie susținute și în Uganda și de către Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lunacek. Urmează, tot din partea uh, raportorilor, doamna Strifler. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Domnule președinte, domnule, domnule comisar, stimați colegi, Parlamentul European trebuie să se ocupe de acest lucru. Proiectul de lege antihomosexualitate eh, prezentat în Parlamentul Ugandei. Deja legislația din Uganda criminalizează homosexualitatea. De ani de zile, ONG-urile atrag atenția asupra violențelor comise împotriva populației sub acest pretext. Dacă această lege va fi adoptată, se va uh, instaura pedeapsa cu moartea pentru homosexualii seropozitivi. Există o lege împotriva homosexualilor, de asemenea, care obligă uh, denunțarea homosexualilor către poliție în termen de 24 de ore. Se criminalizează astfel activitatea legitimă a organizațiilor internaționale. Acest proiect de lege este condamnat de către. Stimată colegă, permiteți-mi să vă rog să vorbiți un pic mai lent. Mai lent, vă rog. Donc, aussitôt, aussitôt au Parlement. Acest proiect de lege a fost condamnat puternic de către apărătorii drepturilor omului din lumea întreagă, din Franța, din Statele Unite, precum și Comisarul European pentru Dezvoltare. Uganda trebuie să își respecte obligațiile internaționale și acordul de la Cotonou. Este urgent ca Uniunea Europeană să facă demersuri pe, pe lângă autoritățile din Uganda pentru ca această lege să nu fie adoptată. Vă mulțumesc! Stimate colegă, dacă ați observat că ați mai avut 12 secunde la dispoziție, ați fi putut citi puțin mai lent pentru că astfel și ceilalți colegi s-ar fi bucurat de o traducere mai bună. Colegii care uh, nu vorbesc direct, ci citesc, ar fi foarte bine să le pună la dispoziție textele înainte interpreților pentru că astfel crește și calitatea interpretării. Trecem acum la lorile de cuvânt din partea reprezentanților grupurilor parlamentare, domnul Kaczmarek pentru PPE. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, apărarea ă, drepturilor homosexualilor este o extindere nejustificată a drepturilor omului, spun unii. Acest lucru nu este adevărat. Drepturile omului includ drepturile oricui. Nimeni nu poate fi exclus de la aceste drepturi și o interzicere a discriminării din, pe motive de orientare sexuală nu este nimic nou. Problema este că nu toată lumea poate fi eh, de acord asupra faptului că această discriminare este o violare a drepturilor omului. Unii oameni din Uganda spun că interesul nostru în această privință dă dovadă de neocolonialism, că ne amestecăm în treburile interne ale altora. Asta nu e adevărat, pentru că noi aici vorbim de drepturi universale, nu doar de o decizie a noastră. Apreciem uh, și respectăm suveranitatea Ugandei și altor țări, dar nu trebuie să ignorăm o situație ca aceasta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Kaczmarek. Urmează pentru SND, domnul Arif. Domnule președinte, stimați colegi, salut faptul că putem să evocăm proiectul de lege împotriva homosexualității depus în fața Parlamentului Ugandei în septembrie. Acest lucru periclitează drepturile omului și trebuie ca Parlamentul European să se exprime în acest sens și să cere, ceară Parlamentului din Uganda să respingă acest proiect de lege pentru a decriminaliza homosexualitatea. După cum a spus domnul Cashman, multe autorități consideră acest proiect ca o piedică împotriva luptei antisida. După cum a spus președintele Obama, această inițiativă trebuie condamnată. Dacă această lege va fi adoptată, trebuie să ne reconsiderăm angajamentele față de Uganda, care, dacă adoptă această lege, nu va respecta acordul de la Cotonou. Închei prin a spune că fiecare dintre noi trebuie să fie liber să își exercite, exercite sexualitate fără să fie, se teamă că va fi mm, încarcerat. Mulțumesc. Din partea verzilor urmează pentru două minute doamna Romeva Irueda. Domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Am fi vrut să începem această dezbatere vorbind despre cazul Amin Haidar, dar din motive pe care le cunoaștem nu o facem. Oricum, și problema drepturilor eh, LGBT din Uganda merită atenția noastră și încă o dată suntem eh, forțați să adoptăm o poziție împotriva homofobiei. În trecut am mai avut rezoluții incluzând eh, subiecte cum ar fi politica antidiscriminare singura încercare de către un membru uh, ugandez al Parlamentului de a propune o lege anti-homosexualitate conține prevederi inacceptabile, uh, pedepse cu uh, închisoarea și chiar cu moartea pentru persoane homosexuale. Proiectul are de asemenea prevederi care pot duce la închisoare de până la 3 ani pentru oricine, incluzând heterosexual care nu denunță în 24 de ore identitatea tuturor persoanelor pe care le cunosc a fi uh, homosexual, uh, lesbiană, bisexual sau uh, transgender oricine, oricare dintre noi poate fi susceptibil să fie uh, luat în vizor din aceste motive. Uniunea Europeană și organizațiile internaționale consideră că sexualitatea, orientarea sexuală uh, intră în drepturile la uh, viață privată ale cetățenului garantate de, de legea internațională și non-discriminarea ar trebui să fie promovată, iar libertatea de expresie să fie garantată donatorii internaționali, atât uh, guvernamentali cât și non-guvernamentali, ar trebui să-și înceteze activitatea în Uganda dacă acest proiect este adoptat și sunt uh, complet împotriva oricărei încercări de a introduce pedepsa cu moartea. Dacă autoritățile ugandeze nu Uh, fac acest lucru, atunci ar trebui să cerem Comisiei și Consiliului să-și reconsidere relația cu Uganda dacă această încălcare a dreptului internațional are loc. Vreau să reamintesc guvernului ugandez de obligațiile pe care și le-a asumat în cadrul acordului Cotonou și al altor uh, acorduri internaționale pentru respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Romeva Irueda. Urmează doamna Gomez pentru un minut. Europa trebuie să intervină acum cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție și prin um, trat, uh, acordul la Cotonou. Trebuie să ne asigurăm că acest proiect de lege, care este draconic, va fi eliminat cât se poate de repede și trebuie să uh, amenințăm cu consecințe politice și economice. Pentru că dacă este să privim acest proiect de lege și să ne gândim care va fi um, destinul tragic al um, homosexualilor, lesbienilor și transgenderilor din Uganda, um, ne dăm imediat seama că Um, este vorba despre un pericol foarte mare care pândește din umbră. Homosexualitatea, din păcate, în multe dintre culturile africane este disprețuită și, din păcate, și în acest caz se întâmplă așa. Um, grupările americane evanghelice extreme din Statele Unite au avut o influență puternică și au în continuare asupra multor țări din Africa, însă noi trebuie să contracarăm această mișcare, să o neutralizăm și, de asemenea, trebuie să înfrânăm aceste um, inițiative obscure membre, pentru că dacă nu, în Africa se va instaura o epocă întunecată. Urmează acum domnul Vanes Banevo Garcia. Me congratulo, señor presidente, eh, la una... Domnule președinte, mă bucură faptul că opiniile exprimate de către colegi sunt unanime, indiferent de grupul politic de care aparțin. Este vorba de legea antihomosexualitate din Parlamentul ugandez aceasta se bucură, bucură de unanimitate în Parlamentul European. Am cerut cuvântul pentru că vroiam să mă alătur colegilor mei și voi exprima acest lucru și în votul meu. Sunt de acord cu Michael Cashman și ceilalți oratori în numele grupurilor politice. Lupta împotriva discriminării și împotriva homofobiei înseamnă că trebuie să fim hotărâți și Comisia și Consiliul trebuie să fie la fel de hotărâte ca și noi. Această lege, acest proiect de lege trebuie să fie respins pentru că întoarce Uganda la epoca colonialismului. Mulțumesc, domnule Garcia. Trecem acum la procedura Catch DI și îi dau cuvântul colegului Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte

Uh, ne plasează în acest context în care evident că nu putem decât să uh, negăm ceea ce se întâmplă în uganda. vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Preda. Urmează ultimul coleg care dorește să ia cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye. Doamna Ntela. Mulțumesc, aș vrea să spun următorul uh, lucru. În uh, mai anul viitor, la Kampala, în Uganda, va fi o conferință care va revizui statutul uh, de la Roma pentru a revizui așadar statutul Tribunalului Internațional. Cred că ar fi Uh, o ocazie pentru Uganda să-și verifice toată legislația ca să nu mai încalce legislația antidiscriminare. Vă mulțumesc. Comisar Sametski. Mulțumesc, domnul comisar Sametski are cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, onorabil membri, Comisia este cât se poate de îngrijorată de acest proiect de lege împotriva homosexualității care a fost uh, introdus de curând în Parlamentul ugandez. Acest proiect de lege încalcă drepturi ale omului care sunt importante pentru noi, pentru Comisie. Comisia consideră că sancționarea homosexualității, așa cum este ea prevăzută în proiectul de lege, încalcă Convenția pentru Drepturile Omului. Uganda a ratificat această convenție, de aceea are obligația legală de a respecta prevederile acesteia fără niciun fel de discriminare. Legislația internă trebuie să fie uh, conformă cu uh, legislația internațională. Proiectul de lege este și împotriva declarației ONU uh, în ceea ce privește uh, sexualitatea uh, încheiată în 2006, um, în ceea ce privește declarația pentru sexualitate. Ne-am exprimat aceste îngrijorări într-o scrisoare către președintele Museveni. Am spus că respectul pentru drepturile omului este foarte important pentru Comisia Europeană, cât și pentru Parlamentul European. De asemenea, um, noi sperăm că o asemenea lege agresivă nu va fi permisă. Autoritățile din um, organizațiile noastre din Uganda au ridicat aceeași problemă cu autoritățile ugandeze, cu um, ministrul justiției, au uh, discutat de asemenea cu comisarul pentru drepturile omului din Uganda. În uh, ultimul demers din, uh, de anul acesta, uh, ne-am întâlnit cu uh, Ministrul pentru Afaceri Externe uh, și de asemenea au fost exprimate îngrijorări referitoare la acest punct, precum și la libertatea de expresie. I-a amintit uh, cu această ocazie Ugandei de obligațiile sale. Ministrul a menționat valorile tradiționale și a spus că este nevoie de timp pentru a avea loc schimbarea. Este nevoie de campanii concentrate pentru a um, arăta lumii care sunt noile modificări. Uh, el s-a angajat să raporteze personal cabinetului și Parlamentului um, toate um, problemele pentru a se putea lua deciziile corespunzătoare. Comisia speră că, în spiritul parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Uganda, vom reuși să modificăm această legislație pentru ca aceasta să devină compatibilă cu principiile europene de nediscriminare în domeniul exprimării libere a sexualității. Mulțumesc, domnule comisar Sametski. Dezbaterea referitoare la acest punct este încheiată, iar votul va avea loc la, uh, după uh, dezbateri. Conform ordinul de zi, Urmează um, o dezbatere referitoare la șapte propuneri de rezoluție în ceea ce privește Azerbaijanul. Din punctul de vedere al, uh, din partea raportorilor, domnul Provera are cuvântul. Grazie, președinte. L'Europa ha aperto Mulțumesc, uh,